Ladies and gentlemen, let us start. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, haideți să începem. Să începem așadar reuniunea de luni, 3 decembrie. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există observații, ordinea de zi se consideră adoptată. Nu văd nicio observație. Și trecem acum la comunicări. Dar, cum nu am nicio comunicare, trecem la punctul 3, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 5 noiembrie 2018. Dacă nu sunt obiecții până la finalul reuniunii, procesele verbale vor fi considerate adoptate. Și punctul 4 acum, vorbim de un vot electronic, Primul punct, reutilizarea informațiilor din sectorul public, reformare. Un punct de procedură, vă rog. Nu știu dacă este un punct de procedură, ci mai degrabă unul de informare, spune domnul Kelly. Mă întrebam dacă este nevoie neapărat să votăm la ora 16 după masă lunia. Vorbesc în nume personal. Eu am fost... M-am trezit azi dimineața la ora 1, azi noapte la ora 1 ca să ajung astăzi aici pentru vot. Poate ar fi mai bine să fie voturile marți sau miercuri. Nu vreau să se schimbe această regulă doar pentru mine, dar mă gândesc că și majoritatea colegilor are ceva de zis, evident, uh, um, supunându-mă acestei majorități, chiar dacă asta înseamnă să plec de acasă la ora 1 noaptea. Mulțumesc frumos! În regulă. Dragi prieteni, nu prea avem timp, așadar nu prea a existat altă posibilitate decât eventual să ne întâlnim lunea viitoare la Strasburg. Prin urmare, dacă vreți să alegeți să votăm pe toate celelalte chestiuni lunea viitoare, Asta a fost, deci, asta a fost uh, alegerea și până la urmă s-a hotărât să ne întâlnim în această dupămasă la Bruxelles. Înțeleg că unii sunt nemulțumiți. Dar la fel de mulți ar fi nemulțumiți și dacă am vota luni seara la Strasburg. Sunt foarte sigur, pentru că de obicei se protestează foarte mult ca să nu existe voturi la Strasburg. Și e ultima noastră întâlnire din acest an. Nu mai avem alta, așadar îmi pare rău, Sean. Am avut de ales dintre două rele. Și am încercat să-l alegem pe cel mai puțin rău. În regulă, așadar, să începem cu reutilizarea informațiilor din sectorul public. Vot, test, uh, testarea sistemului de vot. Very good beginning, very good beginning. I open the test vote. Se deschide votul pentru test. Ok, and I close the vote. S-a închis votul. Ok. Thank you very much. That's okay. În regulă, mulțumesc frumos. Proiect de raport, așadar. REF, utilizarea informațiilor din sectorul public, reformare. Raportor, domnul Neoclis Silichiotis. Amendamentul de compromis A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151 și Libe 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155, 154, 153, identice, pentru, împotrivă, să verificăm. S-a închis votul. Res se respinge. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2A. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 176. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Liber 25. Pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Liber 25. S-a închis votul se adoptă. 179D pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 și IMCO 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 191 pentru, Împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 33 pentru împotrivă să verificăm. S-a închis votul pentru amendamentul 33. Se respinge. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 și libe 30 împreună, pentru, împotrivă, verificăm. Și s-a închis votul. Se adoptă. 197 și 198 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. S-a închis votul. se adoptă. Și acum trecem la 199 și IMCO 44. Pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 35 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 202 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 202. Și s-a închis votul. Se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 36, s-a închis votul. Se respinge. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 47 pentru, împotrivă, să verificăm, IMCO 47, s-a închis votul, se adoptă. 206 și Libe 31 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 207 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 209 și IMCO 48 și LIBE 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. LIBE 34 pentru, împotriva abțineri se respinge. 210 pentru, împotriva abțineri se respinge. 213 și Libe 37 și IMCO 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 214 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 215, INCO 50 și LIBE 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 217, Inco 51 și Liber 39. Pentru, împotrivă, să verificăm, 207 și celelalte. S-a închis votul. Se respinge. 219, IMCO 52 și LIBE 40 pentru împotriva abțineri se respinge, LIBE 41 pentru împotriva abțineri, repetăm, spune președintele, libe 41, pentru, împotrivă. Se adoptă 220 și libe 42, pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 220 și libe 42. Și s-a închis votul. Se respinge. IMCO 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 221. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 222D și 223D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Imco 61 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă, LIBE 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 255 pentru, împotriva Abțineri se respinge. 256 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 257 și IMCO 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, verificăm. 45 Și s-a închis votul. Se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și acum. 46. Am închis votul. Se respinge. 258 de pentru, împotrivă, să verificăm și aici. Am închis votul. Se respinge. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cult 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru. Mai întâi 261 după IMCO 75 care s-a adoptat. Lăsăm deoparte 260 și trecem la 261 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 273 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cult 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și trecem la 313 și 88 pentru, împotriva, verificăm. 313. Și am închis votul. Se respinge. Compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 318. Pentru, împotrivă, abțineri verificăm. 318. Vot electronic. S-a închis votul. Se respinge. 319 și IMCO 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Și s-a închis votul. Se respinge. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67, IMCO 6 și LIBE 4 și 3 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Și am închis votul. Se adoptă LIBE 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 8, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5, pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. 5. Și am închis votul. Se respinge. Compromisul E. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Liber 9. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Îmi pare rău, dar se adoptă. Trecem la nou acum. Pentru. Împotrivă. Să verificăm nouă. Și s-a închis votul. Da, amendamentul nouă. Repet, nu libe nouă, ci amendamentul nouă. Încă o dată. Încă o dată. Verificăm amendamentul 9. Verificăm prin vot electronic amendamentul 9. Și am închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la 82. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 libe, 11 imco 14, pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru împotriva abțineri se respinge, 90 pentru împotriva abțineri se respinge, 91 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 89 libe, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, să verificăm. 104 S-a închis votul. Se respinge. Compromisul I. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul J. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru împotriva abțineri se adoptă, 119 pentru împotriva abțineri se adoptă, cult 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 4 pentru, împotrivă. Să verificăm. Cult 4. Și s-a închis votul. IMCO 22 pentru, împotrivă, se adoptă, 122 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 124 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 127 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 128 pentru, împotrivă, 128 Nu văd cum doriți să votați. Așa că am votat electronic, închid votul, se adoptă. 129D și IMCO 27D pentru, împotriva, abțineri se respinge, IMCO 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 20 pentru, împotriva, Să verificăm. Și s-a închis votul. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, IMCO 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 133 și IMCO 30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 25 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm, 25. Și am închis votul se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 6 pentru, împotrivă, să verificăm, cult 6. Și am închis votul. Se adoptă. IMCO 34 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 149, IMCO 36 și LIBE 22 pentru, împotrivă, să verificăm. Trei amendamente la un loc, 149 fiind primul. Am închis votul. Se respinge. Libe 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 150 și IMCO 37 pentru, împotrivă, să verificăm. Și am închis votul. Să respingem. Acum votăm, um, urmează votul final, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Vă rog să votați. Și am închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Iar acum votăm instituirea unui program financiar pentru negocieri interinstituționale. 69 C. Se deschide votul. Și se închide. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru susținere, felicitări raportorului și după cum știți, o să începem negocierile cât de repede. Era necesar să trecem prin votul acesta anul acesta chiar. Mă îmi cer scuze pentru votul acesta, dar uh, comisia noastră trebuia să se întâlnească astăzi de la început. Nu era nimic neobișnuit să ne întâlnim astăzi la ora aceasta. Da, vă rog, domnule raportor, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori doar să mulțumesc tuturor co-raportorilor, tuturor celor care ne-au ajutat, uh, secretariatului ITRE, întregului staff pentru colaborarea foarte productivă și foarte eficientă de care am beneficiat. Și cu susținerea aceasta, eu sunt convins că vom putea să reprezentăm uh, părerile Parlamentului și mai departe foarte bine. Vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au ajutat. Mulțumesc, domnule președinte. Ne da, mulțumesc. Să trecem mai departe la punctul următor, la punctul 5. E vorba de uh, crearea unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive. Domnul Curumbașev este raportor și o să începem cu votul imediat. Și începem cu 4. Cine-i pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 17 pentru. Împotrivă,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 Abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă. Haideți să-l verificăm. Se închide votul. Se respinge 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să-l verificăm. Și închid votul. Respins. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să-l verificăm. 11. 11, dragi prieteni. Se închide votul. Se adoptă. 2. Compromisul 2, adică. La considerentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă Abțineri. Se respinge. Și acum votul final. Vot cu apel nominal și se deschide votul și se închide. Și vă mulțumesc foarte mult! Susținere în masă, felicitări raportorului, iar acum trecem la punctul 6. Aici există o legătură cu bugetul și va trebui să mai fie votat odată și la plenară. Toate subiectele care au legătură cu bugetul vor fi votate și la plenară pentru ca să putem să continuăm negocierile. Iar acum trecem la următorul raport, uh, Instrumentul European pentru Securitate Nucleară, care completează instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza tratatului Euratom. Colegul nostru, Vladimir Rucev, este raportor și începem cu amendamentele 19, 20, 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinse. Amendamentul 26 pentru. Împotrivă. Haideți să-l verificăm. Vă rog frumos să ridicați mâinile ca să le văd. 26. Se închide votul. Respins. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri respins. 57 și 10 partea a doua împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vreți să-l verificați? Sigur, îl verificăm. 57 și 10, a doua parte. Se închide votul. Se respinge. Vai de mine. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 61. Pentru, împotrivă, abțineri se verifică, vă rog. 61 amendamentul 61. Și se închide votul. Se respinge. 12 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se închide votul, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, a... haideți să-l verificăm și pe acesta. 68 se verifică. 68. Și se închide votul. Respins. 69 pentru, împotrivă. Îl verificăm. 69. Se închide votul. Respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament oral. Obiecții, dacă sunt, vă rog să le formulați. 4 colegi? Nu, nu sunt 4 colegi. Deci votăm amendamentul oral. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să-l verificăm, nu vă văd mâinile. Nu vi le văd deloc. 74. 74 se verifică și se închide votul și se respinge, bineînțeles. Deci vă rog frumos, dragi prieteni, să ridicați mâinile. 74, deci a fost acesta. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 Amendamentul 17. Se închide votul. Respins. 16 și 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă. Haideți să-l verificăm pe 78. 78. Se închide votul. Respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri. Îl verificăm. 79 se verifică. Se închide votul. Respins. 80 pentru, împotrivă. E aceeași majoritate, dar haideți să o verificăm și pe aceasta. 80. Se verifică 80, se închide votul. Respins. 81 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 82. 19. 24 și 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 83 și 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Ce anume? Ce doriți uh, să verificați? 83 și 49. Haideți să le verificăm. Le verificăm acum. Se închide votul. Respins. Compromisul 6. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 26. Nu. 26 cu 8. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 25 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se verifică 25. Și se închide votul. Respins. 27 pentru. Împotrivă abțineri. Verificăm 27. Se verifică 27 și se închide votul. 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 44 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva. Haideți să-l verificăm. 6 se verifică. Se deschide votul și se închide. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 45-46 împreună. Pentru împotrivă abțineri se adoptă 47 pentru. Împotrivă Haideți să-l verificăm pe 47. Se închide votul. Se respinge. Compromisul 8. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 50. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 52. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și mergem acum la, trecem la votul final al raportului astfel amendat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Și s-a închis. Foarte bine. Mulțumesc foarte mult. O susținere evidentă. Felicitări raportorului. Vreți să spuneți ceva? Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu am remarcat că la votul anterior pe informarea sectorului public Amendamentul meu 232 nu a fost supus votului, deci aș dori să vă rog să-l votăm. E vorba de articolul 5A nou, amendamentul 232. Secretariatul va verifica și o să revenim asupra acestui vot la sfârșit, după următorul vot, pentru că trebuie să verifice. Îmi pare rău. Vom verifica. Acum avem următorul punct. Instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii și statisticile europene. Și o să um, o avem ca raportor pe doamna Toia. Abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. 22. S-a închis votul și se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 156. Și am închis votul. Se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, verificăm. 158. Și am închis votul. Se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, vom verifica 26. Și am închis votul. Și se respinge. Compromisul 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 171 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 24 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 189 pentru, împotriva. Haideți să verificăm 189. Și am închis votul la 189. Se respinge. Treizeci doi pentru, împotrivă, abțineri. De ce nu ridicați mâinile? Îmi pare rău, trebuie să verificăm. 32. 32, verificăm. Doamna raportor, bun. 32. S-a închis votul și se respinge. 190 și 33 împreună. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 25. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 26. Compromisul 26. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum 212. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 44. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 45. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 23, 213 pentru. Haideți să verificăm 213. Și am închis votul. Se respinge. 46 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotriva. Haideți să verificăm 47. 47 și s-a închis votul. Se respinge. Compromisul 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 217 pentru, împotriva abțineri se respinge, 218 pentru, împotriva abțineri se respinge, 219 pentru, împotriva abțineri. Să verificăm, 219. Și am închis votul. Se respinge. 220 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 221 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 222 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotriva. Vom verifica 223. Și s-a închis votul și se respinge. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 28 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 60 pentru, împotriva, vom verifica 60. 60. Verificăm. Și am închis votul. Se respinge. 61 pentru, împotriva, haideți să verificăm și 61. Verificăm 61. Și s-a închis votul. Se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 64. Verificăm 64. Și am închis votul se respinge. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri se respinge. 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6, compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 94 pentru, împotriva abțineri se respinge. 95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 se adoptă. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 113 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 117 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 121 pentru împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă 124 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, cineva se abține acolo, dar s-a votat 126 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 126. Verificăm 126 și s-a închis votul. Se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțin. Vom verifica 130. Deci verificăm 130. N-a fost nicio greșeală. S-a închis votul. Se respinge. 131 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. Deci, 131. Și am închis votul și se respinge în mod clar. Acum 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 139. Și am închis votul. Se respinge. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă 142 pentru, împotriva abțineri se adoptă 143 pentru, împotriva abțineri, haideți să verificăm. Nu e foarte clar. Mulțumesc. Da, și evident se respinge. 144 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm 144. 144. Și am închis votul. Se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 145. Și am închis votul. Se respinge. 146 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 146. 146. Am închis votul și se respinge. Și acum vot final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. And I close the vote. Am închis votul și se adoptă în mod clar. Cu un sprijin foarte larg. Felicitări raportorului. Și acum ne întoarcem. Da, vă rog, spuneți. Vreau doar să mulțumesc tuturor colegilor și raportorilor din umbră pentru munca depusă și vreau să vă spun lucrul următor. Se pare că în Comisia IMCO nu se dorește prea mult acea deschidere pe care noi am adoptat-o aici și faptul că avem o metodă de lucru foarte deschisă. Se pare că la IMCO uh, spiritele sunt un pic mai restrictive și deci toți colegii, toți cei care aveți posibilitatea să faceți acest lucru, v-aș ruga să susțineți această muncă, pentru că am făcut o muncă bună și s-ar putea să trebuiască să o luăm iar de la capăt. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamna raportor, mulțumesc, Patricia. E foarte important, pentru că noi avem aici o competență exclusivă pe toată partea legată de IMM-uri, întreprinderi mici și mijlocii, așa că o să trebuiască să verificăm corect pentru că această parte nu mai trebuie să fie votată la IMCO. Este competența noastră, e ceva evident. Și apoi ajungem în plen și în plen, evident, vom revota totul de la bun început. Yeah, yeah, yeah. But, uh, well, in IMCO it is da, dar la IMCO este necesar să se avanseze fără a se vota partea noastră. Mulțumesc, Patricia, a fost foarte important și acum, încă o dată, haideți să ne întoarcem la la raportul domnului Siflichiotis, pentru că s-a făcut o observație din partea unei colege și anume să ne întoarcem la amendamentul 232 și s-a verificat din partea secretariatului, aveați dreptate, doamnă, așa că trebuie să-l votăm. Așa că vă rog foarte mult, e vorba de raportul domnului Silichiotis reutilizarea informațiilor din sectorul public, reformare. V-aș ruga să găsiți acest uh, raport. Deci e vorba de amendamentul 232. Înainte e IMCO 61 și apoi urmează compromisul 9, dar între era amendamentul 232 pe care trebuie să-l votăm din partea doamnei, amendamentul doamnei Reda. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se respinge. Se respinge. Dar oricum, mulțumesc foarte mult pentru faptul că uh, ne-ați uh, semnalat această greșeală. Bun, mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Mare parte din aceste dosare uh, vor merge în plen, pentru că atunci când e vorba de chestiuni bugetare este absolut indispensabil, dar uh, în cazul în care părăsiți uh, sala, nu uitați că avem o recepție de Crăciun uh, și în caz de nu ne mai vedem, atunci uh, Crăciun fericit. Și să vă întoarceți peste o oră, pentru că avem recepția de Crăciun. Și trecem acum la următorul subiect de pe ordinea noastră de zi. Următorul subiect fiind fiind prezentarea studiului STOA prezentarea studiului STOA privind bioimprimarea în trei dimensiuni în scopuri medicale și de ameliorare umană și e vorba de un schimb de opinii pe acest subiect. Studiul oferă o trecere în revistă detaliată a viitoarelor dezvoltări tehnologice pentru această bioimprimare în trei dimensiuni și analizează de asemenea și impactul acestei tehnologii. Este un subiect foarte important pentru cercetare în Uniunea Europeană pentru că prezintă și uh, o latură socială, economică și etică. Studiul acesta, vreau să vă amintesc, este disponibil online pe uh, site-ul Parlamentului European și acum îi vom saluta pe invitații noștri, mai întâi domnul Christopher Conen din partea Kit Itas și v-aș ruga să faceți prezentarea. Și bun venit oricum în Parlamentul European. Well, if, uh, if anybody should leave immediately, it is even possible to say a few words, for example. Dacă vrea cineva să ia cuvântul înainte, uh, poate să o facă, dacă nu, dacă dorește cineva să plece, de asemenea, poate să o facă. Uh, Dar înțeleg că doamna Nibler dorește să spună ceva, însă până atunci, la sfârșitul reuniunii noastre, avem Apoi urmează să plece. Deci, câteva cuvinte despre Agenția Europeană pentru Securitate Cibernetică. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Pot să vă spun foarte pe scurt ce vreau să vă spun, pentru că am raportat deja săptămâna trecută despre stadiul procedurilor în domeniul cibersecurității. Am avut după aceea săptămâna trecută un trialog și ne-am uh, apropiat pe multe poziții, însă în continuare avem anumite teme pe care nu am reușit să le discutăm până la capăt și vreau să vă spun că luna viitoare seara avem uh, ultimul trialog, dar avem multă încredere că vom reuși să găsim un compromis acolo. Mai ales la tema Uh, certificarea obligatorie și um, la structurile de guvernanță mai sunt puncte deschise și la vulnerabilități. Aici cred că mai avem de negociat, dar din ambele părți există o disponibilitate foarte mare de a se apropia pe aceste trei puncte și luni seară avem ultimul trialog în domeniu. Eu am încredere că vom putea să reușim. Mulțumesc! Thank you very much. Thanks a lot. It was, uh... Mulțumesc frumos. Uh, acesta a fost punctul 13 de pe ordinea de zi. Dorește cineva să intervină la acest punct? Înțeleg că nu, așa că revenim la punctul 8, prezentarea studiului STOA, bioimprimarea 3D în scopuri medicale și de ameliorare umană. Aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Ne face plăcere să putem prezenta acest studiu STOA, care vine ca un uh, răspuns al unui uh, membru al Euro- uh, Parlamentului uh, European. Am alături și un coleg din partea Rathenau Institut, care vă va răspunde cu plăcere la eventualele întrebări ulterioare. de ce este bioproducția aditivă și uh, imprimarea uh, 3D o provocare? Ei bine, în uh, prezentarea noastră um, despre aplicații bio am vorbit despre acest lucru, respectiv despre folosirea bioproducției uh, aditive pentru aplicații biologice, deci folo- cu folosirea um, materialelor bio, dar și în uh, protezare. Uh, în sectorul medical, uh, dar uh, și în uh, afara acestui sector, așa numitul sector de utilizare personală, um, bioproducția se folosește în diverse sectoare medicale și poate fi folosit și în scopuri non-medicale, precum și pentru descentralizare și modificarea ale lanțurilor de valoare. Toate aceste lucruri se întâmplă deja dar există foarte multe așteptări și în ceea ce privește viitorul, inclusiv unele care nu sunt neapărat medicale, ci aplicații de ameliorare umană mai degrabă, adică ideea de a folosi tehnologii pentru îmbunătățirea performanței umane, uh, mai ales pentru cei care au o problemă medicală. Însă nu este încă clar cum să abordăm uh, efectele sociale și economice ale acestor uh, tehnologii. De aceea am să înțeles că rolul uh, european poate fi unul important în uh, dezvoltarea acestor tehnologii. Prin urmare, în acest studiu am identificat, după cum se vede din ultimul capitol, trei uh, chestiuni de politici principale. Mai întâi reglementările, apoi distribuția beneficiilor și apoi uh, participarea publică și inovarea um, direcționată de cetățeni. Pentru fiecare există opțiuni uh, care nu neapărat să exclud una pe alta. Prima dintre aceste opțiuni se axează pe chestiunile uh, de reglementare Aici avem două opțiuni unde se face așa un fel de uh, compromis între specificitatea reglementărilor și um, viteza uh, acestora. Vedeți că, pe de o parte, uh, se, accentul se pune pe uh, varietatea uh, utilizărilor. Uh, pe de altă parte, ne putem axa pe anumite uh, utilizări specifice, astfel încât uh, reglementările să fie uh, uh, la zi cu, cu inovarea. Evident, uh, fiecare vine cu avantaje și dezavantaje. Apoi, uh, opțiunea privind distribuția corectă a beneficiilor și aici se face un compromis între aplicațiile specifice pe de o parte și deschidere pe de altă parte. Și ca să înțelegeți cum funcționează piața, în principal sunt două companii americane care sunt deja foarte puternice pe uh, imprimarea tridimensională, și atunci am spus că noile politici ar putea, pe de o parte, să se adreseze unor aplicații mai specifice, iar pe de altă parte le-ar putea să aibă o abordare foarte amplă. Însă, în ceea ce privește siguranța, evident, uh, ai uh, de pierdut. Uh, săptămâna trecută chiar s-a discutat despre dispozitive medicale. A existat o cercetare care a arătat că reglementările europene sunt mult prea relaxate Ah, prin urmare, trebuie să fim specifici, mai ales în ceea ce privește implanturile, pe de o parte. Însă, pe de altă parte, trebuie să avem o rețea mai ah, cuprinzătoare la nivel european în acest sens. În sfârșit, ultima opțiune se referă la participarea publică și inovația um, cetățeanului. Uh, Aici nu e nicio compensare între cele două variante, ci mai degrabă vorbim despre uh, resurse. Pe de o parte, avem uh, dezvoltarea mm, uh, inițiată de cetățeni, astfel încât pe termen lung să apară idei ce pot să fie folosite în afara sectorului medical, uh, Apoi, nu știu dacă știți uh, cu toții, există o mișcare prin care cetățenii vor să fie inovat, um, inventatori și uh, creatori de tehnologii. Noi considerăm că participarea uh, publică și discuția publică este importantă și de aceea uh, acestea trebuie lansate pentru a preveni pe de o parte uh, grijile uh, inutile, pe de altă parte agitația exagerată. Există și tehnologii um, de um, tehnologii personalizate care pot fi folosite pentru pieșele, piețele de nișă și care se pot adresa unor nevoi foarte speciale însă și aici se pune problema reglementării anumitor uh, aplicații în ceea ce privește siguranța acestora. Iar uh, în ceea ce privește perspectivele, pentru a realiza potențialul pe termen mediu și lung al uh, bioproducției aditive în sectorul medical, este necesară o abordare europeană coerentă și pentru a merge pe această cale trebuie să hotărâm pe ce direcție să ne axăm, ținând seama de toate aceste compromisuri care trebuie făcute într-o direcție sau în alta și, de asemenea, ținând seama de competiția existentă la nivel global. Nu vreau să repet și eu uh, aceeași mantra cum, despre cum America este în, uh, mult înaintea noastră, însă este evidentă dominanția pe această piață a anumitor companii americane și ar fi bine pentru întregul lanț de valori uh, ca Europa să aibă o inițiativă în ceea ce privește susținerea acestor uh, tehnologii, ceea ce impune o serie de decizii. Și pentru a dezvolta și mai mult și pentru a realiza potențialul actual al uh, bioproducției aditive cu privire la anumite aplicații personalizate și de nișă, activitățile inovatoare ale cetățenilor ar putea merita o mai multă atenție și un uh, sprijin uh, foarte bine uh, țintit. Ideea uh, cetățenilor care dezvoltă aceste aplicații reprezintă un motiv de îngrijorare și la nivelul publicului uneori. De aceea cred că ar fi util și noi susținem că poate ar fi bine să avem activități practice combinate cu discuții publice, astfel încât oamenii care vor să încerce ceva să poată fi aduși în legătură cu cei care pot ajuta. În ceea ce privește uh, tehnologia viitoare de bioimprimare, cum ar fi uh, crearea de uh, organe și țesuturi, care este deja în curs de dezvoltare, deși departe de aplicații de piață și în special aplicațiile de tip ameliorare umană, ei bine, aici am spune că comunicarea public, către public este esențială pentru a evita atât temerile inutile cât și um, agitația exagerată. Se pare că am trecut mai repede decât mă așteptam prin prezentare, ceea ce ne lasă mai mult timp de discuții. Vă las oricum și prezentarea. Mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumim frumos pentru prezentare. Iar acum, dragi prieteni, Vreau să vă întreb dacă doriți să începem discuția, să fiți deschiși la această tehnologie care este una foarte nouă și foarte importantă pentru viitor. Doamna Nibler, cum vedeți această problemă? Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea excelentă. Eu nu vreau să mă refer la diferitele acțiuni de care ați vorbit, dar poate ați putea să ne spuneți care este linia pe care merge Europa față de ceilalți concurenți în legătură cu aceste tehnologii. Suntem cu un pas înainte, suntem la o, avem o bază de plecare bună sau americanii sunt mai departe sau altă parte a lumii a ajuns mai departe? Dacă puteți să ne spuneți care este situația. Mulțumesc! Ok, thank you very much. Mulțumesc frumos. Mai sunt alte întrebări? Am și eu niște întrebări, dacă îmi permiteți, pentru că am pregătit din niște întrebări care ar putea fi uh, foarte interesante din perspectiva, perspectiva activității noastre în aceste comisi, această comisie. Standardele la nivel înalt pentru bioimprimarea tridimensională. Cum poate prăpastia uh, dintre legislațiile standard ale statelor membre să fie Uh, închisă, pentru că legislația standard pare să fie cea mai importantă. Și cum poate fi gestionat acest proces cu competențe foarte specializate? Uh, Imprimarea tridimensională înlocuiește niște aptitudini umane foarte specializate. creând astfel uh, o serie de îndoieli. Cum putem să facem față costului ridicat al infrastructurii 3D uh, pentru a evita uh, un oligopol pe piață? Și apoi, perspectiva juridică de asemenea este foarte importantă. Sunt chestiuni juridice care sunt chestiunile juridice um, pe care le va ridica această uh, tehnologie, pentru că va trebui să răspundem la ele în viitor. De asemenea, există și limitări etice, dacă ne-ați putea spune cu câteva cuvinte și în acest sens. Poate însă întrebarea cea mai importantă din uh, perspectiva Comisiei ITRE este uh, tocmai aceasta. Dacă ați putea să ne răspundeți la toate aceste întrebări, uh, ar fi foarte bine pentru noi. Mai sunt și alte întrebări, dragi colegi, doamnelor și domnilor? Nu văd să fie cazul, așa că vă rog să răspundeți. Mulțumesc pentru aceste întrebări interesante. dacă suntem înainte altora sau sunt alții înaintea noastră. Vedeți că Europa, precum alte țări avansate, cum sunt Statele Unite, Japonia, au o industrie medicală foarte înaintată și o industrie producătoare foarte înaintată. Însă, imprimarea tridimensională a dispozitivelor medicale și a biomaterialelor este încercată și exploatată în multe sectoare diferite. Deci nu există o țară care să fie clar lider pe piață, însă sunt foarte multe uh, piețe de nișă, ceea ce îngreunează uh, sarcina guvernelor și a companiilor de a crea o poziție mm, avansată, pentru că um, sectorul este foarte amplu. De asemenea, ă, tot de aceea guvernelor le este foarte dificil să reglementeze dezvoltarea bioproducției aditive, pentru că sunt multe aspecte ce trebuie reglementate, multe sectoare în care ajung aceste produse. Uneori ă, sunt ă, piețe foarte locale unde se încearcă anumite aplicații bioavansate și se găsesc metode noi care nu sunt încă reglementate. De aceea ne este foarte dificil să avem recomandări clare prin care să spunem că trebuie uh, să avem un regulament așa sau așa. Și de aceea prezentăm doar niște opțiuni. Iar dacă ne uităm la aceste opțiuni și la întregul uh, domeniu al bioproducției aditive, ca să răspund și la întrebările de natură juridică, uh, Trebuie să spun că sunt câteva aspecte juridice care ar trebui abordate destul de repede, dar în același timp care sunt dificile. Și una dintre ele, unul dintre aceste aspecte este că uh, unele produse sunt deja folosite ca aplicații medicale, atât în uh, organism cât și în terapia reparatorie și sunt ca niște medicamente care ar trebui reglementate foarte strict, dar pentru care nu există cadrul juridic necesar. Unul dintre motive este că, dacă vă uitați la aceste aplicații, nu este foarte clar unde se situează în uh, reglementările actuale. Sunt dispozitive medicale, sunt implanturi medicale, sunt substanțe chimice, sunt medicamente. Sunt materiale neumane, sunt biomateriale, bioaplicații, pentru că avem bioaplicații care creează materiale non-umane pe care se cresc, se dezvoltă țesuturi, creând astfel un amestec de aplicație non-umană și aplicație umană, care nu este acoperită de niciun regulament, pentru că regulamentele vorbesc fie de una, fie de cealaltă. De asemenea, uh, dată cu imprimarea tridimensională, întrebarea este ce se reglementează din perspectiva drepturilor de proprietate intelectuală, softul, designul, uh, obiectul în sine, materialul, ceea ce înseamnă că Știți, uh, în anexă se explicitează mult mai clar toate aceste lucruri. Se uh, spune acolo că există o serie de reglementări care uh, se aplică, dar niciunul nu este adaptat așa cum trebuie. Iar aici Uniunea Europeană ar putea să joace un rol um, adoptând un set de reglementări care să clarifice clar modul în care privim aceste aplicații de bioproducție aditivă mai ales cele care sunt acum pe piață sau foarte aproape de a fi scoase pe piață. Și, de asemenea, aș putea să răspund și la uh, întrebarea legată de uh, prăpastia dintre reglementările de la un stat membru la altul. Pentru că statele membre și-ar putea îmbunătăți astfel uh, uh reglementările privind uh, această tehnologie dacă ar exista un cadru european. Cred că am acoperit uh, chestiunile juridice. Îți dau acum cuvântul ție să continui. S-a răspuns deja, cred, la majoritatea întrebărilor vis-a-vis -vis de prima pe care mi-ați adresat-o. Pot să vă spun că momentan piața privind aplicațiile medicale ale imprimării tridimensionale nu este foarte mare încă, dar uh, există anumite prognoze, uneori exagerate, uh, e adevărat, însă există o anumită structură în cadrul companiilor americane. În viitor însă lucrurile nu trebuie să se bazeze pe aceasta. De asemenea, pentru a sublinia ce a spus colegul meu, um, trebuie să spun că e o, tehnologie așa, um, care acoperă mai multe sectoare. Și nu vorbim doar de tehnologie, ci de aplicații în sine. Ce facem dacă un produs e folosit uh, în mod neetic, chiar în afara cadrului medical? Pentru că atunci uh, această utilizare ar fi foarte problematică. Însă trebuie să um, spun așa ca un avertisment uh, că ceea ce se întâmplă în afara sectorului medical e ceva foarte uh, brut sau așa uh, la nivel de hackeri. Dar noi am avut activități uh, cu uh, um, factorii interesați, de exemplu privind protezele de membre pentru copii sau în țările în curs de dezvoltare, unde genul acesta de activități sunt, se întâmplă deja la nivelul cetățenilor. Sunt cetățeni care sunt uh, inventatori, care folosesc genul acesta de tehnologie și e foarte important de inclus acest element în discuțiile uh, etice. Ați mai avut uh, ceva întrebări deschise, de exemplu privind chestiunea costului ridicat. În uh, opțiunile pe care le-am propus noi, uh, care, repet, pot fi combinate între ele. Uh, se vorbește despre inovări deschise și țintirea finanțării IMM-urilor. Evident, uh, trebuie să țină seama de inovare și de această standardizare europeană. Uh, date fiind rezultatele rețelei de cercetare despre care vorbeam, este mai aproape o abordare centrală. Este clar că aceasta este esențială. Cum să ajungeți la ea nu pot să vă spun pentru că nu știu care sunt uh, opțiunile pentru o uh, reglementare centralizată, dar cred că ea este necesară pentru că unele dintre aceste aplicații sunt extrem de importante pentru siguranță pentru că dacă tot uh, insiști uh, cu un produs și el începe să fie folosit de IMM-uri sau de oameni de rând, atunci problema siguranței uh, este una esențială. Nu știu dacă am înțeles întrebarea legată de aptitudinile umane, poate v-ați referit și la pierderea de locuri de muncă. Am uh, analizat acest uh, aspect și împreună cu colegul dumneavoastră și cu sectorul uh, stomatologic, de exemplu, și pot să vă spun că această idee a inovării de, um, deschise pot să includă tocmai pe cei care lucrează în sectoarele respective, deci nu doar reprezentanții industriei sau ai sectorului academic, ci pe oamenii care lucrează în acest domeniu. Ei pot fi incluși în aceste discuții pentru a înțelege cum îi poate ajuta tehnologia, în ce măsură îi înlocuiesc, cum se pot recalifica. De aceea cred că la genul acesta de activități trebuie ca oamenii să fie aduși, nu doar reprezentanți, ci efectiv să lucrăm cu ei. Iar acum, uh, la nivel european, sunt foarte multe instrumente în acest sens, iar Europa este în avangarda uh, universală a mm, uh, implicării cetățenilor și a factorilor interesați în faze foarte timpurii pentru a elabora tehnologii foarte bine adaptate la nevoile societății. Okay, uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Vreo altă dorință de luare de cuvânt din sală sau întrebări suplimentare? Nu este cazul, așa că vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. E foarte important să continuăm pe această cale și să nu rămânem în urma celorlaltor uh, actori care se ocupă de același subiect. E bine că Uniunea Europeană încearcă să se poziționeze aici. Întotdeauna trebuie să mergem înainte. E foarte bun rezumatul acesta. Would like the commission. Ah, the commission. With great pleasure, of course. <laughs> Comisia dorește să ia cuvântul. Vă rog. Aveți cuvântul, Comisia. Da, mulțumesc. Dacă îmi permiteți să fac un comentariu, aș dori să spunem că acest bio, uh, dinaintea termenilor pe care îi folosim, ar putea să inducă în eroare, în sensul că dacă chiar vorbim despre bioproducție sau bioprintare 3D, atunci s-ar putea ca să se înțeleagă că e vorba de celule în mare parte, iar în uh, printarea celulelor suntem într-o stare foarte incipientă totuși. E doar un comentariu, altfel raportul dumneavoastră e extrem de important, de bine făcut și acest comentariu însă, dacă îmi permiteți, aș dori să-l reținem. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult! Um, so I, I, I... Da, înțeleg uh, ce spuneți, dar întotdeauna proiectele acestea au o oarecare, un oarecare mister în jurul lor. Noi însă am inclus toate, capaci- toate posibilitățile, printarea, uh, așa zis bio, diferitele aplicații uh, aferente, dar depinde sigur de contextul în care sunt folosite, se face și o diferențiere între aplicațiile medicale și uh, celelalte, pentru că multe dintre ele nu sunt biologice, sigur. Dacă facem această distinție, după cum am arătat în studiu, există diferențe de reglementare foarte mari. Aș susține acest punct de vedere și cred că așa se și uh, tratează astfel de rezultate. Da, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Dragi prieteni, haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi acum. E vorba de punctul 9 și de punctul 10. Piața internă a energiei electrice, reformare și normele comune pentru piața internă a energiei electrice, tot reformulare. Sigur că sunt puncte pe care le cunoaștem foarte bine. O mare parte din uh, electricitatea noastră din pachetul nostru de energie curată și de design energetic au fost deja discutate. Raportor este Cristianis Carins și m-a rugat să vă informez în numele dumnealui, pentru că uh, dumnealui mi-a trimis un scurt raport și uh, acum, uh, pentru al treilea și al patrulea trialog care a avut loc acum câteva săptămâni, putem spune că instituțiile au discutat prețuri dinamice uh, pentru contracte, răspunsuri uh, integrate, agregare, o trecere la contoare inteligente, comunități ale energetice, reglementarea prețurilor, consumatori vulnerabili, sărăcie energetică și stocarea energiei uh, în diferitele sisteme existente și, în general, putem spune că progrese foarte mari s-au făcut și s-a ajuns la mai multe compromisuri. Mai multe uh, puncte, precum uh, sărăcia energetică, de exemplu, rămân încă nerezolvate. Dacă doriți informații suplimentare mai precise, mai, uh, mai punctuale, sigur că raportorul le poate da indicații cu privire la um, cooperarea regională, s-au făcut mai multe um, referiri în document pentru operatorii noi din sistem, iar noile repere stabilite se vor numi centre de coordonare regională. E un subiect care se va discuta și va rămâne în mandatul Parlamentului. Deci eu cred că e vorba de o decizie foarte bună pentru viitor. În timpul celor de-al treilea trialog, instituția a, rămas, a început să discute și despre mecanismul de capacitate care fusese discutat care a fost discutat și la al patrulea trialog, s-a făcut uh, un progres foarte mare pe subiectul acesta și uh, acesta va permite și să mai uh, restrângă domeniul de discuție pentru următorul trialog care va avea loc pe 5 decembrie la ora 6 seara. Noi suntem gata să ne întâlnim și în a doua jumătate a lui decembrie, înainte de Crăciun, dacă este nevoie. Consiliul și Parlamentul European ambele instituții împreună cu Comisia suntem deschiși pentru și un alt șaselea trialog la nevoie. Am dorit să se termine uh, odată cu acesta al cincilea, aceasta cincea directivă și uh, regulament. Uh, dragi colegi, vreau să vă întreb dacă aveți întrebări. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, Jerzy. Aceasta este ultima parte a complicatului puzzle și pare să fie foarte mult de făcut în decembrie. Mi-e teamă că nu o să avem destul timp să rezolvăm tot. Al doilea lucru pe care cu siguranță îl știi este că nu am vrea ca um, sărăcia energetică să se dea la o parte atunci când vorbim despre energia curată, pentru că este crucial să se menționeze și acest punct. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu cred că este cazul să se întâmple așa. Am discutat toate punctele și am subliniat cât de important este și pentru noi să menținem o sărăcia energetică în uh, cadrul uh, discuțiilor noastre despre energie și că nu o să lăsăm în niciun caz acest punct uh, la o parte. Aveți dreptate, nu e foarte mult timp acesta a fost și motivul pentru care a trebuit să votăm în această seară. Chiar și dacă pentru unii colegi n-a fost atât de avantajos. Dar a fost necesar să continuăm. Avem alte constrângeri de timp, putem însă spune că uh, am rezolvat cât de cât uh, subiectul. La punctul 11, pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice, am uh, mai discutat despre subiect în uh, domeniul acesta, în domeniul energetic. De asemenea, domnul Peterson mi-a trimis câteva informații, spune președintele, dar raportorul este domnul Zanonato. Îmi cer scuze, așa, așa este. Acerul este pregătit de domnul Peterson. Acum vorbim despre raportul domnului Zanonato. Din fericire, domnul Zanonato, Flavio este aici, așa că îi dau cuvântul. Vă rog, domnule Zanonato. Vă mulțumesc, domnule președinte, într-adevăr am trăit împreună această aventură. Pe 22 noiembrie, cele trei parți au ajuns la un acord pe propunerea de regulament despre pregătirea riscurilor în domeniul electricității în Europa. Acordul ajunge la concluzia la concluzionarea celui de-al treilea trialog foarte strâns și el, în care însă avem uh, și uh, tensiuni cu președinția. În final, textul care a reieșit a menținut linia politică a Parlamentului, per, permițând însă autorităților mai mult timp pentru ca să poată să plătească de, ce au de, și de să aranjeze ceea ce au de aranjat, 30 de luni în loc de 24 de luni, pentru că este vorba de primele planuri pe riscul de electric. Este foarte important acest document pentru Parlament, um, poziția Parlamentului fiind întărită. Consiliul nu a reușit să-și impună agenda în legătură cu dimensiunea regională și deci transnațională uh, a gestiunii riscului, iar președinția nu a obținut nici acordul ACER cu privire la redimensionarea um, RDI ARCE uh, și la, uh, cu privire la implicarea acestora în redactarea planurilor. Noi am subliniat încă o dată importanța principiului de solidaritate care trebuie să fie menținută în acest regulament cu măsuri de evaluare regionale care să acompanieze și la nivel regional și la nivel uh, european aceste decizii. Ecocondiționalitatea trebuie să fie aplicată, de exemplu, și pe uh, rezultatul negocierilor, iar prin obiectivul acesta noi uh, am uh, cerut Consiliului să respecte pașii pe care i-am făcut până acum. Sunt pași foarte pozitivi pentru noi și vreau să mulțumesc foarte mult tuturor, dar mai ales președintelui Buzek, pentru că a contribuit foarte bine la, uh, cu experiența dumnealui la aceste negocieri și datorită competenței dumnealui uh, putem să ne bucurăm de echilibru în aceste negocieri. Mulțumesc foarte mult și secretariatului pentru uh, că ne-a ajutat foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult, Flavio. A fost un mare succes. A fost succesul dumneavoastră, pentru că toate negocierile au depins de pregătirea voastră și a dumneavoastră. Dumneavoastră ați reprezentat Parlamentul European și cred că Comisia a fost și ea foarte uh, de ajutor, iar Consiliul a fost destul de deschis față de toți ca să putem finaliza uh, acest punct. Felicitări noastră, domnule Zanonato, care sunteți raportor. Vă urăm uh, mult succes și vă mulțumim pentru că ați fost prezent aici, pentru că e foarte important să fie raportorul să ne spună câte ceva. Știm că avem patru propuneri legislative care fac parte din al doua parte a pachetului energiei curate. Iar acum avem deci a doua parte pentru uh, propuneri legislative. Dragi colegi, aveți întrebări pentru colegul Zanonato? Eu nu văd întrebări din sală. Mai avem încă un punct, însă ACER-ul, Agenția UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul energiei și raportor este domnul Peterson. Vă mulțumim pentru că ați venit. Am avut trei trialoguri la început, am finalizat aspecte importante, cum ar fi accesul acerului la informație, dar și structura organizațională a agenției. Sperăm să fie ultima întâlnire la Strasbourg pe care o mai avem și mă bucur să putem finaliza cât mai repede documentul. Mai avem însă subiecte importante pe masă. Abilitatea ACER de a lua decizii în legătură cu sursa finală și centrele de coordonare regionale unde am întâlnit mai multă rezistență din partea statelor membre de la Consiliu, care nu doresc să-i ofere acerului astfel de abilități. Negocierile nu vor fi simple, nici ușoare. E vorba de un punct de vedere al raportorului. Rolul directorului în fața bordului de reglementatori – Poziția Parlamentului e foarte clară. Ne dorim o, un director cât se poate de independent și de puternic care să ne asigure de o un, agenție care funcționează bine și este puternică. Un subiect foarte dificil pentru statele membre, unele dintre ele. Și raportorul ne spune că e vorba de un dosar foarte important care vorbește despre viitorul pieței electricității. Mai avem multe de făcut, aceasta e părerea raportorului. Trebuie să discutăm uh, despre punctele importante pe care tocmai le-am menționat, însă tocmai sperăm să finalizăm negocierile trilogului uh, în, la Strasbourg în decembrie. Dorește cineva să ia cuvântul? 4 legis- patru propuneri legislative pe care trebuie să le finalizăm în această lună. Înainte de uh, președinția română le vom finaliza. E foarte important să se întâmple așa. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, în raportor, calitate de raportor din umbră pentru ACER. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Uh, din perspectiva dumneavoastră, din experiența dumneavoastră, o parte a regulamentului ACER care a fost discutată la trialog depinde de negocierile pe piața electricității. Dacă acestea nu funcționează, dacă piața nu funcționează, atunci ele nu vor și nu mai sunt negociate până la sfârșitul anului. Care este părerea dumneavoastră? Cum vom continua cu acerul? pentru că nu putem noi să facem diferite scenarii pentru a cer ce facem dacă ceva nu merge sau nu funcționează una din variante. Mulțumesc. Aveți dreptate. Vom uh, lăsa acest subiect până la sfârșitul trialogului adică structura pieței electrice, pieței de electricitate, pentru 19-20 decembrie. Poate că ar fi bine chiar să finalizăm negocierile atunci când discutăm despre acer, dar dacă nu putem să le, să le finalizăm, va trebui poate să ne mai întâlnim încă o dată pe 21 decembrie. Eu am informat atât Consiliul cât și Comisia în numele Comisiei ITRE. Sper ca raportorii să fie și ei uh, pregătiți. Cristian Iscarin și colegul Peterson să fie gata să vină pe 19, pe 18, pe 20, când o fi. E vorba de o săptămână turcoaz. Dar turcoaz înseamnă că suntem gata să acționăm. Nu suntem încă în vacanță. Nu suntem în vacanță ca deputați în Parlamentul European și depindem și de președinția austriacă, dacă ei sunt dispuși să vină cu patru zile înainte de Crăciun. Pentru mine e o prioritate. E cel mai important să terminăm în decembrie. Și m-am întâlnit cu președinția română și cu reprezentanții președinției austriece și ar fi important și din perspectiva președinției române, pentru că și ei au foarte multe de lucru, în primul rând din perspectivă bugetară pentru următorii șapte ani. Uh, ei trebuie să se ocupe de CFM, uh, președinția română. Deci uh, e foarte important să terminăm acest dosar cu energia curată în decembrie. dar sunt de acord cu dumneavoastră, nu este posibil să înaintăm cu acerul fără să finalizăm și piața electricității. E foarte logic. Vă mulțumesc că alt uh, cineva dorește să ia cuvântul. Nu văd nicio persoană care dorește să ia cuvântul. Trecem la punctul 13, uh, dar l-am discutat deja. Doamna Nibler l-a menționat și nu am avut întrebări. Iar acum trecem la raportul 14 al lui Miroslav Poche. E vorba de adaptarea directivei 2012-27 uh, a Parlamentului și Consiliului privind ener- eficiența energetică și a regulamentul cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. E vorba de cazul uh, foarte neobișnuit al părăsirii Marii Britanii, adică a Uniunii Europene de către Marea Britanie și dau cuvântul lui Miroslav Poche, care este raportor. Comisia Europeană a adoptat pe 13 noiembrie o propunere de amendare a directivei de eficiență energetică și de guvernanță în domeniu pentru ca să ține cont de retragerea Regatului Unii din Uniunea Europeană și uh, dacă este nevoie să adaptăm uh, tehnic uh, și din punct de vedere al cifrelor aceste documente, având în vedere prezența de acum încolo, în curând, a 27 de state membre în Uniune în loc de 28, o să trebuiască să adaptăm aceste aceste, uh, legisla această legislație înainte de 30, de 30 martie 2019. Comisia ITRE a decis să intre într-o procedură de urgență. Și va trebui să discutăm foarte repede la Comisia ITRE o propunere și proiect de raport. Așa că Miroslav Pohe a rugat-o pe doamna Griffin să prezinte uh, proiectul de raport. Vă rog. Mulțumesc, Kiersey. Și uh, da, pe mine a picat măgăreața să prezint un astfel de subiect. Vreau doar să Vă spun că încă retragerea Regatului Unit încă nu e neapărat uh, finalizată și votul final va avea loc de ziua mea, așa că să murați mie la mulți ani în acea zi. Mai întâi aș vrea să-mi cer scuze în numele lui Miroslav, care nu poate fi de față astăzi și foarte pe scurt vreau să prezint raportul referitor la o propunere de decizie pentru Parlamentul European și Consiliul în ceea ce privește uh, modificarea țintelor de eficiență energetică dacă Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană. Directiva aceasta de eficiență energetică este unul din cele opt texte legislative care trebuie să fie, din punct de vedere tehnic, adaptat. E o propunere pentru a calcula valoarea angajamentelor europene europene în domeniul um, eficienței energetice, a economisirii de energie. S-a ajuns la un acord final uh, cu Consiliul care uh, spune că trebuie să avem o reducere de 32,5% din consumul de energie și ținem foarte mult la acea jumătate de procent cerut de președinția bulgară uh, pentru a fixa uh, pragul final și nu trebuie să depășim 96 de tone megatone de energie uh, primară până în 2019. E vorba de propunerile făcute de către raportor, care sunt de fapt strict de natură tehnică și care de fapt recunosc cele două obiective, reducerea de 32,5% pentru consum final și energie primară, și armonizarea cu legislația existentă. Și ultima modificare tehnică prevede o intrare în vigoare a acestei legislații după 20 trei de zile, pentru că dacă am avea doar 20 de zile, s-ar putea ca atunci să nu fim în măsură să ne încadrăm în termenul fixat, uh, și anume 30 martie 2019, data prezumată a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. E vorba de o decizie a Parlamentului și a Consiliului European, în așa fel încât lucrurile să deruleze lin. Și acum, Miroslav, sincer, îmi datorez o bere. Să sperăm că această legislație, până la urmă, și această modificare nu va fi uh, deloc necesară. Mulțumesc! Uh, well, uh, thank you very much. Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult! dragă colegă, da, e o situație neobișnuită să vi se ceară tocmai dumneavoastră să prezentați acest raport. Bun, știm foarte bine și cunoaștem foarte bine care este poziția dumneavoastră față de ceea ce se întâmplă între Regatul Unit și Uniunea Europeană. E clar că trebuie să respectăm o decizie democratică, însă oricum vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare în numele lui colegului Miroslav Pohe. Și a fost suficient de clar. Acum aș dori să știu dacă eventual Comisia Europeană ar dori să adauge ceva. Domnul Hodson, din partea Comisiei Europene, v-aș invita, vă rog, să faceți câteva comentarii față de această prezentare realizată de doamna Teresa Griffin în numele colegului Poche. Da, mulțumesc, domnule președinte. Poate o să vă gândiți că, de fapt, continuă ironia, pentru că și eu sunt delegatul unit. Dar aș vrea să spun doar câteva lucruri, două, trei lucruri. Vrem să mulțumim uh, Parlamentului și Consiliului European pentru viteza cu care s-au ocupat de acest dosar de natură tehnică. Acum, pe conținut, n-aș mai avea nimic de adăugat față de cele spuse de doamna Griffin și de cele conținute în raportul colegului Pohe. Suntem de acord cu cele spuse și, evident, uh, e vorba de amendamente de natură tehnică, mai ales cel de-al cincilea, care reduce perioada de intrare în vigoare de la 20 de zile la 3. Nu, se pare alegere înțeleaptă, am în vedere circumstanțele, în așa fel încât această legislație să poată fi aplicată la timp. Mulțumesc! Good. Uh, thank you very much. Mulțumim foarte mult, foarte bine. Și aș mai avea o întrebare, Teresa. Mai doriți să mai spuneți ceva, câteva cuvinte la final? în numele lui Miroslav? Um, Doar că, da, în mod evident, vrem să ne asigurăm că suntem pregătiți pentru orice situație posibilă, să ne luăm foarte în serios răspunderea și ne uh, place foarte mult această țintă, 32,5%. Ar fi putut să fie și mai mult. Uh, eu inițial mi-aș fi dorit 40, dar bun, până la urmă e o adevărată victorie și un exemplu foarte bun despre leadership european într-un domeniu în care putem cu toții să lucrăm împreună în mod transpartinic, să acționăm cu toții împreună în beneficiul cetățenilor. Aceasta este datoria Parlamentului European și tocmai de aceea Regatul Unit ar trebui să rămână în continuare ca și membru al Uniunii Europene. Uh, da, mulțumesc foarte mult, Teresa, sunt de acord cu tine pe deplin în acest caz. Și în concluzie, aș dori să informez toți membrii că termenul limită pentru a înainta amendamente este fixat în data de 5 decembrie 2018, după care vom pregăti votul la ITRE în 14 ianuarie 2019, iar votul în plen rămâne să fie confirmat ulterior. Mulțumesc foarte mult, Teresa, încă o dată pentru prezență. Da, e foarte, foarte important și va fi foarte important și pe viitor. Aș putea spune că, bun, s-ar putea să nu fie necesar, dar în acest caz ă, asta trebuie să facem, trebuie să înaintăm, să progresăm. Și evident ar trebui să aprobăm acest text și să fim gata pentru orice eventualitate la sfârșitul lui martie. Mulțumesc foarte mult! Dragi prieteni, dați-mi voie să vă spun că la diverse, punctul 15, aș dori să vă amintesc faptul că avem o recepție de Crăciun, unde ne vom întâlni cu toții peste, nu știu, câteva minute, 20 de minute, o jumătate de oră, ca să discutăm anumite aspecte și să începem pe undeva pe la 6 și un sfert, maxim la 6.30. Vom avea alături de noi doi comisari pentru a aborda anumite aspecte. După care vom avea o recepție în Ian, etajul 3, la braserie. Deci la etajul 3, în clădirea aceasta, Ian. Da, un loc foarte potrivit Așa că vă invit pe toți la ora 6 și un sfert, deci peste cam o jumătate de oră, da? Dar nu mai târziu de 6 și jumătate, pentru că vom începe fix la și jumătate. Oh, yeah. Well, uh, on the topic... Și ședința raportorilor din umbră pe raportul domnului Poche. Vă rog, aveți cuvântul. Ich möchte mich entschuldigen, weil ich zeitgleich im îmi cer scuze, domnule președinte, tocmai am fost uh, la Comisia de Transporturi și a trebuit să spun ceva despre Brexit în numele grupului meu. În legătură cu tema eficienței energetice și uh, directiva cu privire la ea, dar și posibilitatea unui nou deal sau unui deal mai prost, uh, în legătură cu Marea Britanie, aș dori să-i rog pe toți cei implicați să calculăm foarte bine ce facem și să nu încercăm să introducem elemente politice în aprecierea noastră. Pentru că nu se poate ca atunci când iese Marea Britanie să facă alții și mai multe economii la, la energie, Tot ceea ce ar fi o povară suplimentară din cauza unor aprecieri politice ar trebui să fie evitate, pentru că altfel uh, am greșit foarte tare. Trebuie să rămânem la obiectivele pe care ni le-am stabilit și să um, vedem cum putem să facem uh, part, o sarcină partajată între statele membre mai bine și pentru ca și Marea Britanie să nu creeze consecințe prin ieșirea sa pe, pe uh, situația energetică a unor țări. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg, pentru remarcile dumneavoastră. Vom ține cont de ceea ce ați spus. E foarte important ca dumneavoastră să ne urmăriți în acest parcurs. Știu că sunt multe reuniuni în același timp, dar câteodată E important să fim la momentul oportun la reuniunea ITRE. Mulțumesc pentru remarca dumneavoastră. Înțeleg că nu dorește nimeni să spună ceva la diverse sau la acest subiect. Următoarea reuniune va avea loc pe 14 ianuarie la Strasbourg de la ora 21. Săptămâna viitoare nu vom avea reuniune la Strasbourg, să știți, doar în ianuarie. Dar uh, ar trebui să avem uh, o întâlnire la jumătatea lui ianuarie. E foarte important să continuăm cu decizia noastră uh, în comisie pe subiectul acesta. Nu avem timp deloc, se termină această legislatură în curând. Deci, la 18.30 vă aștept la recepție, dacă puteți veni. Avem o scurtă reuniune și Bucurați-vă de viață jumătate de oră. Mulțumim tuturor!